Okay, dear colleagues, please take a seat. Dragi colegi, vă rog să luați loc. După care vom putea începe. Second item of the proposed agenda. Punctul 2 de pe ordinea de zi propusă este adoptarea ordinii de zi. Există propuneri pentru a modifica ordinea de zi sau a nu o accepta. Dacă nu, ea este accept, acceptată în forma sa. Punctul 3. Procesul, procesele verbale. Dacă până la sfârșitul reuniunii nu se emit obiecții, atunci procesele verbale vor fi considerate a fi adoptate. Punctul 4. Comunicările președintelui. Această reuniune este transmisă pe internet peste tot în Europa, deci uh, fiți atenți ce spuneți și cum vă comportați. În al doilea rând, săptămâna trecută am avut o delegație uh, foarte bună în uh, în Corea de Sud. Am discutat despre punerea în aplicare a acordului de liber schimb cu Corea de Sud, care se desfășoară deja de 5 ani. Și dincolo de problemele personale pe care le-am avut cu zborul pentru a ajunge în Corea de Sud, această vizită a fost foarte bine pregătită și foarte bine organizată. În drept urmare, aș dori să mulțumesc secretariatului, în mod special lui Leon Hechi și lui Matia, care au pregătit extrem de bine această vizită, pe parcursul căreia ne-am întâlnit cu funcționari de uh, rang înalt, cu reprezentanți ai sindicatelor și altor uh, și cu alți părți uh, implicate, am discutat problemele pe care le avem în sectorul fitosanitar, în domeniul agricol, și așa mai departe. An additional agreement, so it was really uh, și dorința de a extinde eventual acest acord de liber schimb și uh, vă asigur că veți primi un raport complet al acestei vizite în curând. În legătură cu Mercosur, am purtat o dezbatere la ultima sesiune plenară și a avut loc un uh, schimb de oferte privind accesul uh, pe piață uh, astăzi, deci putem presupune că negocierile vor fi intensificate. Am discutat de asemenea și rezoluția privind și am adoptat rezoluția privind statutul de economie de piață pentru China la ultima Uh, plenară și aș dori să mulțumesc tuturor pentru contribuția lor și aș dori să vă spun că s-a luat note de această rezoluție a Parlamentului European chiar și în Corea de Sud, unde am discutat despre impactul, consecințele acestei rezoluții. Filipinele acum a demarat o primă rundă de negociere a unui viitor acord de liber schimb cu Filipina. Sper că climatul politic, peisajul politic modific, schimbat în Filipina nu va avea un impact asupra viitoarelor negocieri, însă nu este un secret pentru nimeni care este atitudinea noului președinte față de, față de asemenea acorduri. El are, să spun așa, o atitudine problematică față de, uh, față de drepturile omului. În ceea ce privește instrumentele de apărare comercială, știți că există un blocaj în Consiliu. Această, acest subiect a fost discutat la ultima reuniune a ministrilor în Consiliu. Nu s-a înregistrat un mare pas înainte, însă se pare că discuțiile se poartă în continuare și dincolo de nevoia, moderni, um, de nevoia modernizării acestor instrumente de apărare comercială, Comisia Europeană a realizat un pas important pentru a spori transparența Anchetele vor fi uh, publicate pe o pagină de internet uh, numită Trade Online Throne, o pagină de internet care poate fi accesată de toată lumea interesată în aceste TDIs, instrumente de apărare comercială. Acestea au fost comunicările mele și acum trec la punctul 5, un punct informativ referitor la situația negocierilor în curs uh, tripartită. Cred că știți că purtăm două asemenea negocieri. Uh, primul trialog se referă la minereurile obținute din zone de conflict. Uh, ultimul trialog a avut loc data pe, pe data de 11 mai. Cei doi colegi viitori au dat dovadă de spirit de cooperare, flexibilitate și dorința de a ajunge la un uh, compromis pe marginea acestui dosar. Consiliul a luat notă de rezultatele preliminare acesta a fost discutată la ultimul Consiliu al Ministrilor de Resort și uh, acest subiect va fi discutat din nou pe data de 25 în această săptămână aici și în funcție de acest rezultat vom uh, fixa data viitoare pentru viitorul dialog tripartit. Însă raportorul domnul Winkler este prezent și aș dori să-i dau lui cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, nu am foarte multe de adăugat celor spuse de dumneavoastră, pentru că situația este una foarte uh, dificilă, la fel cât de dificilă este relația între președinție și statele membre ale Consiliului. Președinția uh, dă dovadă de uh, ambiție mai mare, însă uh, Până acum nu am reușit să înțelegem dacă această ambiție se bucură de sprijinul unei majorități în rândul uh, statelor membre. Echipa de negociere a Parlamentului dă dovadă de flexibilitate. Acest lucru este valabil și pentru președinția olandeză a Consiliului. Cu toate acestea, există o distanță foarte mare între așteptările noastre și nivelul um, de pregătire a Consiliului European pentru a veni în întâmpinarea dorințelor par- Parlamentului European. Există, după cum știm prea bine, trei subiecte spinoase pe lângă activitatea de natură tehnică. Cele trei puncte Uh, spinoase sunt uh, caracterul uh, obligatoriu și pentru partea din aval a lanțului de aprovizionare, un element la care Parlamentul European nu este dispus să renunțe și se poartă discuții în legătură cu modalitatea și elementele tehnice prin care uh, sistemele, schemele din acest sector vor fi recunoscute și cum va funcționa întregul regulament, apoi când ar trebui să aibă loc revizuirile și cât de profunde ar trebui să fie revizuirile acestui sistem. S-au purtat discuții foarte bune între grupurile politice și echipa de negociere a dat dovadă de unitate și a adoptat o poziție, aceeași poziție în negocierile cu Consiliul. Este deosebit de important să păstrăm această unitate între diferitele grupuri politice. Mai avem multe de făcut și la nivel uh, tehnic și în acest context aș dori să mulțumesc secretariatului și colegilor care au participat la reuniunile cu caracter tehnic. Acest regulament este unul foarte complicat și nu ar trebui să uităm că obiectivul Parlamentului European este de a vedea o schimbare la fața locului, o schimbare în bine a vieții oamenilor care sunt afectați de conflictele în regiunile respective. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Winkler. Al doilea trialog în desfășurare se referă la regulamentul uh, uh, de combatere a torturii. Ultimul, ultimul trialog a fost puțin dezamăgitor, pentru că, din păcate, Consiliul nu era pregătit să înceapă, de fapt, negocierea. Am adoptat, drept urmare, o declarație foarte clară, prin care precizăm că doar dacă Consiliul ne va prezenta un uh, nou document uh, cu o poziție de compromis va avea loc, uh, va avea loc în viitor trialog. Consiliul a prezentat o asemenea poziție de compromis și uh, ne vom uh, întâlni cu Consiliul mâine după masă. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Din păcate, raportarea noastră, doamna Șafe, nu este prezentă astăzi. Și aș dori să vă întreb dacă cineva dorește să ia cuvântul în locul dumnei. Nu? Vă mulțumesc. Cine? Domnul Tacula? Cred că dumnealui nu știe acest lucru. Da, îmi cer scuze. În ceea ce privește Iranul? Nu. Nu este vorba dacă, dacă o înlocuiți pe așa că în legătură cu trialogul. Nu. Nu, nu, mă, nu trebuie să spuneți nimic în legătură cu acest subiect. Da, crezusem că am ajuns la punctul uh, 7. Nu, mulțumesc. Trecem acum la punctul 6. În urmă cu mult timp, am discutat despre politica comercială adaptată secolului 21, poate vă duceți aminte, de comunicarea pe care ne-a prezentat-o Comisia anul trecut și acum Responsabilitatea noastră este să discutăm o nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile. Am uh, numit un raportor pe acest subiect, Dumnezeu ne-a prezentat raportul său la care au fost depuse numeroase amendamente. Cred că în total 440 de amendamente. Deci ne așteaptă un volum important de muncă în următoarele săptămâni și luni. Însă, responsabilitatea prezentării raport, raportului revine raportului și documentul doamnei Begin. Vă mulțumesc, doamnă, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor și raportorilor din umbră pentru activitatea lor și pentru disponibilitatea de a participa la reuniuni și la Strasburg. Am reușit să lucrăm foarte repede la amendamente de compromis și un prim Uh, o primă formă a raportului a fost adoptată și împreună cu raportorii din umbră sperăm că vom putea îmbunătăți cât mai mult posibil textul în varianta sa actuală. Aș dori să insist asupra câtorva puncte importante. După cum a afirmat președintele și după cum ne spune și titlul, este vorba de o strategie de perspectivă, o strategie inovatoare. Deci, amendamentele uh, trebuie să fie înțelese uh, din această perspectivă. Trebuie să înțelegem care ne sunt prioritățile și să transmitem mesaje cheie, mesaje care să se bucură de o majoritate uh, solidă atât în comisie cât și în plenară, în momentul în care ajungem la vot. Și nu cred că este important să ne concentrăm pe puncte deja discutate. Deja Parlamentul a clarificat și a clarificat poziția față de TIP și TISA. Din punctul meu de vedere, nu, nu avem nimic de câștigat dacă repetăm aceste uh, poziții. Am avea mai mult de câștigat dacă am orientat dezbaterea înspre viitor și dacă am uh, garanta o majoritate cât mai solidă în, în uh, Parlamentul uh, European. Există câteva texte importante la care se face trimitere în acest raport și um, aș dori să repet acest lucru. Nu trebuie să repetăm toate lucrurile pe care le-am adoptat în, uh, în uh, trecut. Ar trebui să adoptăm un document nou care sta, să stabilească priorități clare și sper că vom putea uh, lucra uh, păstrând același spirit de cooperare din reuniunile trecute. Uh, Mulțumesc tuturor pentru cooperare și aduc aminte raportorilor din umbră că uh, vom avea o reuniune și mâine și uh, aștept cu nerăbdare uh, propunerile voastre. Mulțumesc! Și acum dau cuvântul reprezentanților grupurilor politice. Domnul Caspari nu este prezent, nu știu dacă îl înlocuiește cineva. Nu? Nimeni? Atunci David Martin. Îți mulțumesc foarte mult, Bernd. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc Tizianei pentru buna cooperare. Sunt de acord cu ea că în, progresăm foarte bine în reuniunile uh, raportorilor din umbră. După cum am spus de la bun început, proiectul de raport uh, a fost unul foarte bun. Uh, poate este de neînțeles atunci de ce s-au depus atât de multe amendamente, însă am dorit pur și simplu să clarificăm și să insistăm asupra unor puncte. Pentru noi, acordurile de liber, uh, de liber schimb sunt uh, a doua, cea mai bună opțiune, pentru că ne dorim să păstrăm sistemul negocierilor multi, uh, multilaterale. Oricât de frustrant este progresul puțin înregistrat în negocierile multilaterale, trebuie să insistăm asupra importanței acest, acestora nu ne dorim doar capitole de dezvoltare durabilă în acordul de liber schimb, ci ne dorim capitole de dezvoltare durabilă care să fie respectate. Și dorim să mergem mai departe, să ne îndepărtăm de convenirea pur și simplu a unor noi uh, acorduri și să ajungem la situația în care să îmbunătățim punerea în aplicare acestor acorduri de liber schimb. Și vizita Parlamentului European de săptămâna trecută din Corea de Sud cred că este un exemplu bun bun din, din acest punct de vedere. Insistăm de asemenea asupra importanței transparenței. Ținând cont de natura schimburilor comerciale din zilele noastre și de importanța schimburilor, um, schimburilor uh, comerciale globale, cred că ar fi important dacă am insista asupra respectării unor standarde înalte de mediu și uh, de protecția lucrătorilor în toate, pe parcursul întregului lanț de, uh, de aprovizionare. Există câteva puncte care nu sunt reliefate suficient de bine în, uh, în propunerea, în documentul Comisiei, statutul uh, economie de piață pentru China, apoi instrumentele modernizate de apărare comercială, care ar trebui să se bucure de un loc mai, mai proeminent, și apoi acordul uh, post-Cotonou, care lipsea cu totalitate din uh, documentul inițial al Comisiei, însă, după cum am spus, am făcut progrese foarte bune, Raportarea, raportorul a fost uh, foarte flexibil și sunt convins că vom reuși să uh, găsim o poziție care să se bucure de un consens cât mai larg. Mulțumesc. Daniel, doresc să iei cuvântul? Nu? Emma? Oh, thank you. Uh, Mulțumesc. Continuăm să arătăm cum cât de angajați suntem în politica comercială prin numărul de amendamente care sunt propuse la strategia comercială. Mm, eu, amendamentele mele adaugă o linie mai pozitive mm, și anume puterea de a reduce sărăcia. Am făcut această sugestie în amendamentele mele pentru a recunoaște faptul că dacă menționăm acordul de facilitare a comerțului, este dificil să, ca aceste state să adopte procedurile vamale complexe, deci sper că putem simplifica aceste proceduri și să, pentru a permite acestor state să se implice mult mai mult și să se in, implice mult mai mult uh, pentru a exista acest efect pozitiv al reducerii sărăciei. Însă aș dori să menționez și rolul pozitiv pe care îl joacă Parlamentul, asigurându-ne că înaintăm către încheierea negocierilor și ratificăm acorduri comerciale, în special cu Singapore, dar și în special cu Canada. Cred că este rolul nostru să ne asigurăm că acordăm cetățenilor, întreprinderilor și consumatorilor aceste rezultate prin uh, rezultate prin acorduri clare pentru că aceștia să vadă beneficiile acestor uh, acorduri comerciale. Am menționat și în discuțiile anterioare că vroiam să pun accentul pe economia digitală și pe viitorul comerțului uh, global, în special în uh, cloud computing și um, rețelele sociale pentru a rămâne în avantgardă și pentru a ține pasul cu ultimele evoluții tehnologice, uh, să fim pregătiți pentru viitor în aceste domenii. Îmi doresc să mulțumesc raportoarei. Uh, am făcut câteva uh, modificări în legătură cu IMM-urile și uh, importanța Uh, sistemului actual, cred că vom putea consolida ceea ce se spune în legătură cu IMM-urile și felul în care acestea pot fi integrate în lanțurile de valoare globale pentru ca acestea să aibă acces la proceduri antidumping, asigurându-ne că vor avea toate instrumentele necesare la dispoziție. Și eh, susțin în continuare acest eh, punct unic de uh, intrare, ghișeu unic pentru uh, întreprindere, în special pentru TTIP. Așadar, un amendament pe care aș dori să-l subliniez pentru colegi, amendamentul 388 al meu, care mm, atrage atenția asupra efectului asupra uh, ecodiversității, biodiversității și a, comun- a comunităților locale care depind de, această, de acest comerț. Deci, inclusiv uh, raportul de aici din Comisia INTA va uh, examina prevederi din viitor pentru a combate comerțul cu um, produse de origine animale interzise care provin de la animale um, periclitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tacula, din partea liberalilor. Mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles că mă exprim în numele uh, raportorului um, din umbră ALDE. Vă mulțumesc pentru uh, această discuție. Mulțumesc raportorului pentru prezentare. Am avut o discuție amplă a compromisurilor propuse de raportor. Consider că există o, o serie dintre ele care pot să fie susținute și care reflectă foarte bine prioritățile grupului nostru în politicile comerciale și de investiții. Acestea includ alinatul care se referă la IMM-uri și la rolul central al acestora în negocierile comerciale. Consider că aceasta trebuie să fie una dintre prioritățile noastre și de aceea reflectate pe deplin în raport. Din nou, eh, susțin aici ca această temă să fie mai vizibilă în raport, să fie alte teme mai vizibile, cum ar fi dimensiunea digitală a comerțului internațional, facilitarea schimburilor în eh, sectorul serviciilor și mai multe resurse prealocate Direcții Generale Trade pentru a face față ambițiilor comerciale actuale. În discuțiile de la ultima sesiune plenară în legătură cu statutul de economie de piață al Chinei, am transmis un mesaj puternic uh, Comisiei. Subliniem din nou necesitatea de a ne referi la problema unor uh, instrumente de apărare comercială eficiente și modernizate care să meargă mână în mână cu liberalizarea comercială. Și în ultimul rând aș încuraja să se includă mai multe lucruri legate de negocierile pentru TTIP. După cum declară rezoluția Parlamentului de anul trecut, este un proiect strategic pentru parteneriatul transatlantic și încheie și Încheierea acestui proces este de înaltă importanță politică. Nu ar trebui să ne fie teamă să reflectăm acest lucru și în acest raport, ci să susținem deschis acest acord. Mulțumesc, domnule președinte. Aștept discuțiile ulterioare cu raportorul pe acest raport foarte important. Vă mulțumesc pentru că l-ai locuit pe Peter, iar acum colegul nostru Troit. Mulțumesc, domnule președinte. Cineva a menționat că s-au depus uh, aproape 600 de amendamente. Acest lucru arată interesul în aceste relații comerciale și economice ale Uniunii. Sper că prima rundă de compromisuri pe care am discutat la Strasburg va continua și că vom găsi și că vom găsi o linie comună am uh, menționat și câteva dintre punctele de care ar trebui să ținem cont azi și sunt de acord cu colegii când spun că transparența, uh, publicarea mandatului reprezintă o condiție prealabilă pentru ca cetățenii să aibă încredere în politica comercială a Uniunii. Pentru a fi foarte clar că politica comercială este un instrument uh, care lucrează în comun cu politica de dezvoltare și socială față de statele terțe, pentru că dacă nu găsim un echilibru aici, bineînțeles că uh, se poate ajunge foarte rapid la o evoluție nedorită. Și aș sublinea foarte clar că Atât raportorul cât și eu am participat la delegația UE China, în, la misiunea în China săptămâna trecută și am discutat uh, uh, probleme cum ar fi statutul de economie de piață, uh, discuții foarte deschise și foarte complexe cu partenerii chinezi care au transmis un, au transmis un mesaj foarte clar că dacă nu uh, suntem noi capabili să rezolvăm problemele economiei noastre, nu este vina lor. Deci ne așteaptă șase luni de eh, negocieri foarte intense cu partenerii chinezi și va trebui să găsim o linie comună. Așadar, doream să menționez acest lucru pentru că sunt de acord că trebuie să creștem modernizarea instrumentelor de apărare comercială cu toți partenerii, inclusiv cu uh, China. Așa, în al doilea rând, apreciez uh, problema comerțului echitabil care există în strategia Comisiei. Tocmai am discutat primul punct împreună cu DEVE în legătură cu lipsa de ambiție a Comisiei pentru a merge în această direcție Uh, în sectorul textilelor, trebuie așadar să solicităm o îmbunătățire a strategiei, ceea ce înseamnă că trebuie să o includem în uh, acordurile bilaterale și în ce măsură acceptăm acorduri plurilaterale sau multilaterale. Există multe amendamente care vizează această temă, inclusiv uh, legată de OMC. Un lucru nu a fost menționat încă. Am convenit un amendament în legătură cu problema genului în politicile comerciale. Avem trei femei în comisia noastră, responsabile din diverse grupuri pentru echilibrarea acestui aspect în politica comercială, cred că ar trebui să găsim un compromis în acest sens pentru a se regăsi în poziția comună a Parlamentului, echilibrat. Mulțumesc. Ca femeie nu voi răspunde la acest lucru pentru că Uh, ar trebui să apăr poate un, o cauză care nu mi-aparține. În legătură cu Helmut Schulz, uh, verzii preferă acorduri comerciale multilaterale și nu susțin uh, decât cu ca excepție acordurile bilaterale. Acest lucru, acest lucru am dorit să se să, să fie menționate în raport. În ceea ce privește comerțul și dezvoltarea, există două obiective. Să nu faci rău și să faci bine. Noi nici măcar uh, nu îndeplinim obiectivul de a nu face rău în politicile noastre către statele în dezvoltare. Nici măcar nu ajungem să facem bine. Unul dintre exemple este Tipi Tip, unde dezbatem dacă să Uh, dacă va aduce jumătate, la sută de, jumătate de procent de îmbunătățire pentru Uniunea Europeană, când ar trebui, de fapt, să discutăm despre ceea ce despre efectul acestui acord asupra statelor în dezvoltare. Uh, există și mențiunea acordului uh, comerțului echitabil și etic am discutat deja uh, chiar acum, chiar înainte de sesiunea aceasta cu Comisia de Dezvoltare în legătură cu transparența lanțului de furnizare în sectorul textilelor. Aici chiar trebuie să ne implicăm mult mai mult și avem un amendament depus în acest sens, amendamentul 160, 169, pentru a face bine, credem că uh, introducerea datoriei de a respecta procedurile în lanțul de furnizare este o precondiție pentru a, uh, ca politica noastră comercială să fie echitabilă. Cred însă că grupurile sunt destul de, pozițiile grupurilor sunt foarte separate în legătură cu aceste aspecte. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, în special doamnei raportor pentru un proiect de raport foarte solid. Am depus amendamente care pun accentul pe subiectele mele de predilecție, aspectul digital, IMM-urile, dreptul consumatorilor și, bineînțeles, TISA. Aș dori să vă atrag atenția asupra trei amendamente care conțin strategia major, ma, miza majoră pentru viitor, în primul rând. De ce ne, ne negociem acorduri comerciale? Pentru că Europa sta, pentru ca Europa să stabilească reguli internaționale solide, nu este vorba atât de mult de comerț, ci de geopolitică și nu trebuie să uităm de acest aspect. În al doilea rând, ce cu politică comercială ne dorim. După părerea mea, ă, din ce în ce mai convinsă, avem un acces la reciprocitate cu deschiderea unor piețe echitabile, pentru că Europa nu poate să își păstreze ușile larg deschise și ă, în același timp porțile partenerilor noștri să rămână închise hermetic. Trebuie ca lucrurile să se normalizeze. În legătură cu modalitățile de negociere, avem mai multe experiențe și avem nevoie în primul rând de un mandat foarte, foarte clar cu linii roșii și albastre împreună stabilit de către Comisie, Consiliu și Parlament pentru a avea o bază foarte solidă cu negociatorilor noștri în legătură cu orice miză bilaterală sau de altă natură. Spre deosebire de colega mea, eu nu sunt împotriva acordurilor bilaterale, pentru că acordurile multilaterale sunt din ce în ce mai dificile. Așadar, să avem un mandat extrem de solid este foarte important uh, pentru a nu ne pierde în discuții inutile și pentru a nu Uh, prelungi inutil uh, negocierile. În ultimele luni am văzut un nou suflu impulsionat politicii comerciale a Uniunii, atât pe fond cât și pe formă și continuăm să fim uh, motorul acestei schimbări. De aceea, doamna raportor a făcut o treabă excelentă în această direcție. Vă mulțumesc. Ima? Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu felicitările, felicitărilor adresate raportoarei pentru munca sa excelentă și pentru atitudinea uh, ei pentru a ne ține informații cât mai bine. Eu voi uh, referi la câteva aspecte foarte concrete ceea ce a spus coordonatorul nostru David Martin și toate amendamentele pe care le-am depus ca grup și uh, pe care va lucra raportorul din, nostru din umbră sunt, uh, ține cont de aceste aspecte. Însă, în primul rând, în uh, reforma perspectivei de gen. Nu cred că putem să vorbim despre politică comercială a viitorului fără să ținem cont de necesitatea de a utiliza comerțul ca un instrument pentru a promova egalitatea de gen peste tot în lume. Trebuie să garantăm ca perspectiva de gen să fie inclusă orizontal. Mai mult, trebuie să garantăm să nu fie inclusă doar ca obiectiv gen necesar, ci ca să poată să fie evaluată și monitorizată îndeplinirea acestui obiectiv de aceea mi se pare fundamental să solicităm comisiei să elaboreze statistici legate, legate de comerț și gen. Nu se poate ca Uniunea Europeană să, să rămână atât de înapoiată în acest domeniu. Nu, se, nu servește la nimic dacă semnăm acorduri bune, dacă după aceea nu avem instrumente de evalu- evaluare și monitorizare. De aceea susțin amendamentul 143. În al doilea rând, după cum spuneam, nu servește la nimic să semnăm acorduri dacă nu ne asigurăm că vor fi implementate și dacă nu avem instrumente pentru a evalua cum se garantează toate aspectele laborale, de mediu și, și sociale în UR și cum stimulează aceste acorduri comerciale creșterea și ocuparea pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale cetățenilor și Uh, capacitatea IMM-urilor. Așadar, mi se pare fundamental să avem indicatori specifici de um, evaluare și monitorizare și de aceea mi se pare fundamental ca Comisia să poată să prezinte un uh, raport anual Parlamentului în legătură cu baza acestor evaluări. Este nevoie să putem să transmitem cetățenilor că politica comercială europeană uh, are efecte concrete și care sunt acestea. Și de aceea solicit uh, susținere pentru uh, amendamentul 194. Și de aceea aș dori să se revizuiască o adaptare a fondului de adaptare. Este imposibil ca toate comercialele să, acordurile comerciale să fie în beneficiul tuturor. Uh, nu putem să vedem închiderea unor întreprinderi datorită uh, mutării uh, uh, și externalizării producției într-un alt loc, lucru care este în beneficiul întreprinderii, dar nu al lucrătorilor. Trebuie să existe și un plafon de acces la acest fond de adaptare la globalizare pentru a Uh, ca la acestea să aibă acces și lucrătorii IMM-urilor. În acest sens am depus amendamentul 409. În ultimul rând, aș dori să solicit raportoarei să preia amendamentul 260 pentru a pune accentul mai mult pe rela- relațiile economice și comerciale ale Uniunii Europene cu America Latină, în special necesitatea de a ajunge de a duce la bun sfârșit acordul cu Mercosur și la înnoirea uh, acordurilor comerciale cu Chile și Mexic. Și uh, sper ca aceste amendamente să fie luate în considerare. Vă mulțumesc, doamna de Sarnez. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să dau două, să trei aspecte E vorba de chestiuni importante în acest raport. Vreau să spun, în primul rând, că comerțul nu trebuie să fie <clears throat> un scop în sine. E foarte bun comerțul, dar să nu fie scopul sau obiectivul final, e doar un mijloc. Și mă gândesc în special la țări în curs de dezvoltare. Ar fi bine să ne gândim la autosuficiență și nu doar în, la liber schimb. În al doilea rând, desigur că e nevoie de coerență între ansamblul politicilor urmărite lucru care de multe ori îi lipsește Uniunea Europene, care se concentrează pe o viziune prea restrânsă, nu are o viziune de ansamblu ușor de înțeles și de explicat. În al treilea rând, e nevoie de transparență, e o condiție sine qua non transparența dezbaterea democrației pentru ca opinia publică să <clears throat> se vadă reflectată. E un aspect foarte important și din ce în ce mai important pentru că prăpastea, din păcate, există. Apoi, rapid, cred că e foarte important să se consolideze valorile de impact ale comisiei, <clears throat> ca aceste valori să fie mai clare, mai precise și mai bine făcute. Cred că e foarte important să ne gândim și la faptul că există unele produse sensibile care trebuie să fie protejate și unele sectoare sensibile care și ele trebuie protejate. Mă gândesc în special la <clears throat> sectorul agricol și la servicii audiovizuale și la cultură, sectoare care n-ar trebui să fie acoperite de comerț și un ultim aspect, o să depunem cu mai mulți colegi amendamente, e ceva repere, domnule președinte, o consolidare a instrumentelor de apărare comercială, ceea ce devine tot mai urgent. Daniel, ești pregătit? Da, dragi colegi, dragi colegi, după dezbaterea de astăzi, Aș dori să insist asupra unui punct important pentru mine și pentru uh, grupul nostru politic. Este bine să, ca schimburile comerciale să fie reglementate de norme foarte clare. Acest lucru este bun pentru consumatori, este bun pentru lucrători dacă ne gândim la situația din Africa și din Asia, vedem cine participă la aceste schimburi comerciale și vedem că este un lucru bun și pentru uh, dezvoltarea acestor regiuni. Deci există o legătură între uh, bunăstarea dintr-un uh, stat și implicarea statului respectiv în schimburile comerciale globale. PPE-ul își dorește promovarea schimburilor comerci- comerciale Acordurile de liber, schimb, de liber schimb bilaterale sunt a doua opțiune din punctul de vedere al uh, preferințelor uh, noastre. Ne dorim ca Comisia Europeană să negocieze cât mai repede aceste acorduri pentru, a, pentru ca și noi să le putem uh, examina și ratifica apoi cât mai repede posibil. Um, pentru că dacă aceste acorduri nu sunt, nu sunt ratificate, nu sunt negociate suficient de repede, nici nu pot fi ratificate. Și mă gândesc aici uh, la TTIP și la alte acorduri. Transparența, comunicarea ar trebui să fie îmbunătățită. Suntem în, ne aflăm într-o situație în care cetățenii sunt interesați și de teme legate de schimburile comerciale și vedem că circulă, se vehiculă informații foarte dubioase în acest uh, moment și este foarte important să informăm uh, cetățenii care sunt temele, subiectele, într-adevăr, ale acestor uh, negocieri, uh, ce se întâmplă cu serviciile publice, că dorim să deschidem uh, piața achizițiilor publice, însă nu dorim să impunem nimănui să, ce, să privatizeze anumite sectoare, care sunt sectoarele care ar trebui să fie privatizate și care nu. Și dacă este să mă gândesc la la exemplul uh, Statelor Unite ale, ale Americii, care au încheiat acordul uh, transpacific și care apoi care urmează să fie uh, ratificat. Dacă mă gândesc la um, sectorul uh, constructorilor de tiruri din Europa care a, acum uh, se confruntă cu bariere mai importante față de producătorii din Statele Unite ale Americii și din Japonia, atunci asemenea acorduri de liber schimb uh, sunt un uh, pericol pentru că producătorii din Japonia și din SUA au un avantaj competitiv față de producătorii din Europa. Aș avea o rugăminte, drept urmare. Raportoarea ne-a prezentat un proiect de raport foarte bun, foarte echilibrat, au fost depuse sute și sute de amendamente și în următoarele zile va trebui să, să încercăm să găsim uh, amendamente de compromis și mi-aș dori să nu ne pierdem, uh, nu ne încurcăm prea mult în, uh, în detalii și să uh, prezentăm să păstrăm o viziune de, o perspectivă de ansamblu. După cum am spus, acest text este foarte echilibrat și sunt uh, convins că prin amendamentele de compromis nu vom uh, dilua uh, varianta actuală a textului. Deci vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare discuțiile din uh, următoarele zile. President, for... Mulțumesc, domnule președinte. Patru idei succint. Mai întâi, în legătură cu ce a spus Daniel, comerțul liber, negocierile în care implicată Uniunea Europeană durează prea mult. Devine o problemă <clears throat> reală pentru a menține angajamentul celor implicați, interesați, dar și pentru partenerii comerciali pentru Canada a fost nevoie de cât? De șapte ani aproximativ. Acum, dacă îl credem pe domnul Schulz și am citit bine rapoartele după vizite din Canada, e ceva ce se va aplica la sfârșitul anului curent sau anul viitor, 8 ani, cu Singapore 9 ani și încă habar n-avem cum să dăm înapoi în ce privește angajamentele făcute la un moment dat și cum să peticim anumite situații, iar cu SUA 2014 a devenit 2015, care a devenit 2016 și realist vorbind poate 2018. <clears throat> Durează mult prea mult și trebuie să ne gândim și comisia trebuie să se gândească la modalități și cum să se poarte negocierile pentru a încerca să le facem mai rapide. Acesta e primul, al doilea. Avem tot mai mult uh, acorduri de liber schimb și Domnul Bagawati face un avertisment împotriva acestui univers de tip spaghetti, mai ales în ce privește lanțurile de aprovizionare globale. Există un angajament în comerțul pentru toți de a se ocupa de acest aspect în ce privește reformarea regulilor de origine. Cred că e extrem de important ca această comisie să urmărească acea activitate, să nu fie lăsată deoparte. Doar ca frază frumoasă, comisia trebuie să realizeze acel angajament. E o consecință logică a strategiei legate de <clears throat> acordurile de liber schimb. Trebuie să discutăm mai mult cu Comisia cum vor să facă acea reformă a regulilor de origine. În al treilea rând, vreau să spun ceva. Am avut o discuție îndelungată în această comisie în ultimul an și jumătate despre protecția investițiilor și <clears throat> diverse aspecte. Acum există un nou model BIT și e important că și am și eu niște amendamente legat de acest subiect și comisia, de fapt, să încerce să continue activitatea. Pentru că dacă urmează să fie un nou model de BIT, eu am unele <clears throat> semne întrebare, dar sunt mai puțin importante. Dacă vrem să aplicăm acest model, trebuie să avem negocieri privind investițiile cu partenerii. Nu se poate să ne blocăm doar cu SUA, cum poate cu Canada să facem asta. Poate reușim să forțăm Singapore să accepte deși nu e foarte clar uh, procedura din partea noastră, ar trebui să le discutăm în contextul Mercosur și alte acorduri mai timpurii de acord liber. Nu avem prevederi legate de investiții. Cum să utilizăm? Dacă noi considerăm că e un model bun care ar putea să dea rezultate ca bază pentru un nou sistem internațional, Comisia atunci trebuie să să înceapă noi negocieri legate de investiții pe o cale sau alta. În al patrulea rând, dar nu mai puțin important, mulți colegi s-au referit la reforma instrumentelor de apărare comerciale. Sperăm că vom putea avea cu o nouă atmosferă la Consiliu. ce a fiind spuse, cred totuși că e important să fim realiști în ce privește relațiile comerciale cu China în anii care vin, sau cel puțin anul viitor pentru că noi vrem reforme, dar probabilitatea de a avea un rezultat pe care această comisie și majoritatea Uniunii Europene să consideră că e un rezultat bun în legătură cu statutul de economie de piață și reforma legată de instrumentele de apărare comerciale și China să de propria interpretare a protocolului de arare la OMC și să poată să facă înainte de 11 decembrie E un calendar cam strâns, după cum știm cu toții, ceea ce înseamnă că dacă ar fi să fim cinstiți, probabil că uh, vom intra într-un conflict destul de dificil cu China prin 12 decembrie. Și știm ce consecințe au avut discuțiile uh, legate de conflictul comercial cu Rusia. Poate comisia ar trebui încă de pe acum să se gândească. Desigur, să facă tot ce pot ca să evite o astfel de situație, dar uitându-ne la cum uh, evoluează lucrurile, să aibă și o anumită gândire strategică, ce să facă după 12 decembrie, dacă ferească Dumnezeu. Nu reușim să cădem de acord cu privire la care Uniunea Europeană și noi toți aici să credem că e ceva minunat și chinezii să consideră că e exact ce își doresc și la ce se așteaptă. Cam acestea erau cele patru puncte importante și am și amendat. Mulțumesc, domnul Ferron, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să renunțez dezbatere. Am auzit niște lucruri foarte interesante în această comisie. Mai întâi să-i răspund domnului de Sarnez, care afirmă că această comisie de comerț internațional trebuie să fie un mijloc și nu un scop în sine. Ascultați, aș vrea să vă spun că această comisie, după cum știți, ca și Uniunea Europeană, care trebuie să fie o uniune de liber schimb uh, din uh, tratatul de privind funcționarea Uniunii Europene, articol care se referă la eliminarea barierelor vamale. Ar trebui să știți asta, stimată colegă. Dumneavoastră care sprijiniți Tunisia, ar trebui să știți că pe spatele producătorilor de ulei de măsline italieni le impuneți tocmai acest tratat de liber schimb. Iar doamnei Reding să-i spun că sunt de acord în general cu doamna Reding, că spune că ar trebui să se impună reguli geopolitice. Da, e adevărat. Cred că dezbaterea <clears throat> este oarecum incomplet, ar trebui să vedem acum care sunt atributele statelor, mai ales suveranitatea statelor în această dezbatere. Chiar dacă statele membre au dat mandat uh, Comisiei să negocieze aceste tratate de liber schimb, cu toate acestea, interesele statelor europene în prezent diferă unele de altele și am impresia că dumneavoastră <clears throat> vă dați seama de așa lucru doar acum și în ce privește agricultura, indicațiile de origine protejată. Există pe de o parte statele producătoare, pe de altă parte statele importatoare și evident e o inegalitate în ce privește dezvoltarea și cererea între statele membre și vedem tocmai că după părerea mea, există o imposibilitate, o incompatibilitate pentru a găsi un consens pentru a aplica o politică globală legată de aceste tratate de liber schimb. Și încheierea spune că vedem care e impactul în prezent. Trebuie să discutăm. Nimeni nu s-a referit la acest aspect. În prezent, în păcate, aceste tratate de comerț liber și această strategie inovatoare pe care dorește să o aplice Uniunea Europeană, ce înseamnă? Că zona euro este în prezent în zona în care e cea mai slabă creștere dintre toate regiunile lumii și, pe de altă parte, zona euro e zona în care e cea mai mare rată a șomajului și în încheiere spune că fractura se accentuează tot mai mult și că e o pierdere de încredere din partea popoarelor europene. Și întrebarea mea ar fi, astăzi, chiar dacă dăm mandat Comisiei Europene să negocieze tratatele, veți continua tocmai să nu vreți să asociați și statele în acest uh, demers pe care îl promovați. Mulțumesc, domnul Rust. Da, domnule președinte, doar câteva cuvinte ca să nu fac lucrurile și mai dificile. O să mă refer la ceea ce tocmai s-a spus în legătură cu uh, faptul că nu e bine să spunem că conceptul de liber schimb e ceva negativ. M-aș referi la acordul semnat acum trei ani, dacă nu mă înșel la amintirea, cu Corea de Sud pe vremea ce mm, mm, au fost diverse strigăte de alarmă spunând că o să se distrugă industria, mai ales cea producătoare de automobile și în prezent trebuie să constatăm că atunci când e bine negociat un acord și avem un acord favorabil ambelor părți, se văd rezultatele. În trei ani nu doar că rezultatele sunt edificatoare în ce privește sectorul auto, dar avem rezultate foarte bune și în ce privește excedentul balanței comerciale după cum spuneam <laughs> despre fostul comisar de gord, că uneori semna prea rapid, eh, e bine că însemnăm un acord, dar e și mai bine când respectăm și trebuie să facem eforturi pentru a consolida pertinența instrumentelor de apărare comercială și important este să se aplice și mijloace umane și financiare pentru a le controla, pentru a declanșa mult mai rapid aceste instrumente, pentru că vedem atunci când americanii reacționează uneori în ce privește oțelul, în două luni ei reușesc să reacționeze, nouă ne trebuie nouă. Știți ca și mine că există un aspect important și anume exercitarea a dreptului celui mai slab. A existat o reuniune săptămâna trecută, vineri, cu aproximativ 200 de membre care sunt împotriva acestui drept și care face ca astăzi când americanii în legătură cu oțelul impun taxe de 200%, noi impunem taxe de 15%, care nu decât o valoare de a pierde sau a recupera din uh, daunele suferite, dar n-au o valoare punitivă. Deci, oarecum, acum îi încurajăm pe oameni să trișeze, pentru că în cea mai rea situație vor plăti ceea ce ar fi trebuit să plătească de la bun început. Nu văd de ce Europa ar fi mai naivă decât ceilalți. Din potriva, Europa trebuie să se facă respectat. Un ultim aspect și aici mă leg de ce s-a spus, de uh, indicațiile de geografice protejate, sectorul agricol. Agricultura nu trebuie să fie doar o variabilă de ajustare, mă gândesc la Mercosur și la alții, pentru că dacă se pun uh, cantități pe măsură ce se semnează acordul de liber schimb, nu avem nicio viziune în legătură cu perspectiva globală și depinde întru totul de agricultură. Și dacă nu verificăm că aspectul global corespunde cu capacitatea de a amortiza anumite secări din agricultură, Mm-hmm. anumite sectoare din agricultură putea să dispară. Iată ce dorem să spun, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Ah, acum, din partea comisiei, domnul Folbracht, șef de unitate în exercițiu. Mulțumesc, domnule președinte, distinși deputați. Sunt amendamentele dumneavoastră la raportul domnului Beghin pe care le discutați, dar permiteți-mi și mie să fac câteva observații succinte mai întâi, în legătură cu ce a spus domnul Caspari, e bine întotdeauna să se ducă aminte că comerțul e bun pentru dezvoltare, pentru consumatori, o abordare pe care Comisia o aplică de mai multe decenii. În al doilea rând, în ce privește comentariile domnului Martin, că aspectele legate de statutul de economie de piață pentru China aici sunt foarte importante, dezbaterea continuă la nivel politic foarte înalt și la cel mai înalt nivel în această săptămână. Deci discuțiile avansează în aceste cercuri. David Martin s-a referit și la importanța implementării. Un al treilea aspect legat și de ce a spus domnul Tacula despre resurse și Digi3 cu numărul de negocieri <clears throat> menționați de eurodeputați. E nevoie de numărul cel mai mare de colegi disponibili dar făcând și legătura cu chestiunea revizuirii. Aplicăm acum un sistem anual de rapoarte care să treacă în revistă acordurile de liber uh, schimb, o să intre în vigoare anul viitor și sperăm că va completa și a, uh, revizuirea acelei strategii Comerț pentru Toți uh, în prima jumătate a anului viitor și e un amendament de compromis depus în acest sens. Și foarte pe scurt, alte câteva observații. Doamna McClarkin a comentat biodiversitatea, am luat notă, doamna Reding și domnul Tacula s-au referit la importanța aspectului digital. Aș vrea să subliniez uh, agenda post-Nairobi care continuă la OMC. Domeniul digital este un subiect pe care îl discutăm. Și în fine, domnul Scholz și doamna Sargentini s-au referit la chestiuni legate de gen, comerț echitabil, etic. Acestea sunt aspecte în legătură cu care salutăm amendamentele propuse la strategie. Ideea de comerț pentru toți a fost tocmai de a acoperi aceste aspecte și de a le acorda importanță ca și părților mai tradiționale din agenda la care s-au făcut referire la început. Mulțumesc și acum uh, uh, raportorul, domnul, doamna raportor, mulțumesc domnule președinte, le mulțumesc tuturor colegilor pentru acest schimb de păreri foarte constructiv. Multe dintre lucrurile <clears throat> spuse astăzi se vor reflecta în raport. Aș vrea să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbra pentru că am început această discuție și mă bucur să văd din nou am, că s-au repetat aceste lucruri din partea dumneavoastră și altor colegi, în special pentru că am mai avut uh, întâlniri cu raportorii din umbră și în reuniunile următoare vom ține cont de observațiile făcute de toți colegii. S-au primit destul de multe propuneri, uh, unele reamintite verbal astăzi, doamna Reding în special. Sunt uh, de acord cu multe dintre punctele dumneavoastră de vedere. Am preluat sugestii legate de mandat în compromisul 13 Propunerea de compromis nu a fost difuzată decât astăzi și poate că n-ați avut timp uh, să le parcurgeți. Apoi, uh, în ce privește intervenția domnului Rodriguez, <clears throat> am preluat destul de multe dintre sugestiile dumneavoastră, în special dimensiunea legată de gen, la care s-a referit și domnul Scholz. Ne-am ocupat de acest aspect și se reflectă în compromisul 12 de asemenea, compromisul 21, care reia acest amendament legat de raporturile cu Mercosur. Doamna de suntem de acord cu ideea dumneavoastră conform care comerțul și schimburile trebuie să fie un uh, mijloc și nu un scop în sine. Primul punct din proiectul de raport se referă tocmai la aceasta. În ce privește domeniul audiovizual, nu vom scăpa din vedere acest aspect. În general, încercăm să reținem toate ideile care au fost vehiculate de către colegi. Sunt de acord cu ce s-a spus din partea domnului Caspari. Va fi vorba de a face în așa fel încât acest raport să fie cât mai simplu cu putință, să fie cât mai concentrat pe aspectele cele mai importante, tocmai pentru a da Comisiei Europene un mesaj cât mai limpede, cu putință și ca să fie sprijinit cât mai larg. Iată, a fost o muncă <clears throat> de ansamblu, dar cred că mergem în direcția cea bună. Președintele, mulțumesc foarte mult. Vom avea votul pe 15-16 iunie. Unele comisii vor prezenta vize de asemenea și doamna raportor și raportorii din umbră mai au încă timp să negocieze compromisuri, amendamente de compromis cât mai bune. Mulțumim. Punctele 7 și 8, o dezbatere comună legată de situația din Iran după acordul nuclear și vechea chestiune cu sancțiunile americane care au un impact asupra afacerilor europene în Iran. Din nefericire, raportorul nostru Doamna Șac nu poate să fie prezentă, dar o înlocuiește domnul Tacula, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, după cum ați spus, o înlocuiesc pe Marice Șache, care, din păcate, nu poate fi prezentă astăzi. Acest proiect de aviz pentru raportul Comisiei AFET se, ref- se referă la dimensiunea comercială a strategiei Uniunii Europene după acordul în domeniul nuclear semnat cu Iranul anul trecut. Ca parte a acestui acord, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii s-au angajat să ridice toate sancțiunile în domeniul nuclear impuse Iranului, ceea ce înseamnă un potențial de a avea din nou acces pe piața Iranului pentru societățile comerciale europene. După ani de izolare din punct de vedere economic, Iranul, economia sa, are nevoie de investiții și a, uh, populația numeroasă a Iranului reprezintă un potențial important pentru bunurile europene. În acest proiect de avis, dorim să insistăm asupra faptului că legăturile mai strânse economice între Uniunea Europeană și Iran trebuie să meargă mână în mână cu o îmbunătățire substanțială a respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale din Iran. Uniunea Europeană trebuie să-și folosească, să profite de poziția pe care o are pentru a cere îmbunătățirea vieții cotidiene pentru, pentru cetățenii iranieni, din punctul de vedere a libertății de exprimare, de consolidarea drepturilor minorităților, drepturilor femeilor, dreptul de a organiza alegeri libere, pentru a vă da doar câteva exemple. Subliniem de asemenea cât de importantă este combaterea corupției și crearea unui adevărat sector particular în Iran. Economia care s-a dezvoltat în ultimii uh, zeci de ani îngreunează un mediu de afaceri competitiv în Iran. Cerem Comisiei Europene să evalueze posibilitățile ca Iranul să redemareze negocierile pentru a adera la Organizația Mondială a Comerțului, pentru că astfel Iranul ar fi integrat și mai mult în uh, cadrul instituțional uh, internațional. Și așteptăm cu nerăbdare contribuțiile raportorilor din umbră și a celor uh, colegi. Mulțumesc, dau în primul rând cuvântul domnului Prust. Uh, uh, da, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i mulțumesc domnului raportor pentru acest aviz, care mi se pare foarte echilibrat. Evocă și subiecte pe care le-am subestimat până acum, însă care, pe care le consider importante, piramida vârstelor și de uh, nevoia de infrastructură, pentru că aceste obiective duc la un anumit potențial pe plan comercial. Vorbim aici despre relații comerciale, însă găsesc că raportorul a, raportoarea a evocat uh, inteligent chestiunea drepturilor omului, care este condemnabilă și care uh, rămâne importantă putem cu toții să spunem că era cazul înainte ca Iranul să uh, reprezintă un potențial pentru întreprinderile noastre, că trebuie să mergem dincolo de comerț, la cultură, la schimburi și la diplomație. Acesta fiind cazul, pentru a fi eficienți în legătură cu acest tip de stat, întreprinderile noastre trebuie să fie asigurate și vom mai discuta acest lucru și la întrebarea cu solicitare de răspuns oral, pentru că, din nou, rămân, uh, persistă incertitudini pentru IMM-uri și datorită drepturilor extrateritoriale americane, corupție, lipsă de lichidități, și uh, incapacitatea de plată. Relațiile cu Iranul trebuie să fie real, relații bazate pe încredere. Este un fapt pentru relațiile comerciale în regiune. Am fost chiar în weekendul acesta în Qatar pentru a discuta despre probleme legate de terorism și radicalizare, dar și de securitate economică. Și este adevărat că redeschiderea relațiilor ar schimba situația politică în special cu Arabia Saudită și Qatarul, care pot să uh, care, dat, date fiind problemele cu tranzacțiile, pot să uh, joace rol de garanți, însă atunci vor avea influență preponderentă asupra alegerii clienților. Așadar, încă o dată aș dori să mulțumesc uh, pentru calitatea muncii făcute și bineînțeles, pp um, ul va, fi, va avea o abordare foarte constructivă pe acest aviz. Vă mulțumesc foarte mult, Victor. Thank you very much, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc raportoarei pentru proiectul de aviz foarte pozitiv și bine pregătit implicațiile acordului din domeniul nuclear încheiat anul, anul trecut cu Iranul uh, sunt deosebit de importante pentru noi și pentru întreaga planetă. Iranul trebuie să devină un membru responsabil la comunității internaționale pentru a garanta pacea și securitatea în Orientul uh, apropiat, dacă Iranul va respecta acordul semnat și dacă uh, va da dovadă de voință în uh, punerea în aplicare a acestui acord. Interesul Uniunii Europene în Iran este, este unul uh, făcut vizibil de numărul mare de delegații care au vizitat Iranul de curând și com- societățile comerciale europene vor beneficia dacă acest acord va fi pus în aplicare în mod adecvat. Însă, eu cred că avem nevoie de o necesitate, avem nevoie de coordonare a politicilor noastre cu Iranul, cu angajamentele de schimburi comerciale internaționale. Nu avem nevoie acum de o abordare îngustă, pentru că astfel am pierde din vedere perspectiva obiectivelor generale pe care le avem în relațiile cu Iranul. Iranul trebuie să-și respecte angajamentele, dar pentru că acest lucru face parte din relația dublă pe care o avem cu Iranul. Ar trebui să discutăm situația drepturilor uh, omului în Iran de fiecare dată când discutăm cu reprezentanții din Iran și un alt aspect menționat deja de mai mulți vorbitori. Nu trebuie să pierdem din vedere, din vedere dimensiunea regională a relației noastre complexe cu Iranul. Modificarea relațiilor uh, poate aduce un impact pozitiv, însă dacă insistăm prea mult asupra dimensiunii bilaterale cu Iranul, riscăm să ne înrăutățim uh, relațiile cu alți actori din regiune, fie că este vorba din, de actori musulmani, dar nu numai. Deci nu trebuie să ignorăm această realitate foarte complexă pentru a putea uh, beneficia la maxim de potențialul existent și uh, societatea civilă din Iran are așteptări mari legate de punerea în aplicare a acestui acord. Uh, trebuie să se țină cont de uh, interesele economiei europene, dar acest acord trebuie să contribuie la îmbunătățirea standardelor de, de viață a cetățenilor din uh, Iran. Este clar faptul că revigorarea schimburilor comerciale și a investițiilor în Iran va reprezenta un stimul pentru economia Iranului, va ajuta Iranul să se integreze mai bine pe piața globală și uh, îi va permite să uh, își exporte uh, resursele energetice de care dispune. Uh, Trebuie să acordăm o atenție deosebită uh, corupției, să garantăm uh, independența băncii, băncii uh, centrale din Iran, să garantăm respectarea drepturilor de proprietate și intelectuale și să insistăm pentru un grad mai mare de transparență. Din punctul meu de vedere, ar trebui să insistăm asupra necesității de a discuta în, mod explicit capitolul energetic cu Iranul, în contextul în care Uniunea energetică are o importanță tot mai mare în Europa, Uniunea energetică care insistă asupra necesității de a limita dependența Europei și de a depăși situația în care avem un singur uh, furnizor energetic. Uh, Iranul poate deveni un partener uh, potențial al Uniunii Europene pentru ca comportamentul Iranului să fie mai uh, previzibil pentru Uniunea Europeană, ar trebui să sprijinim, să sprijinim integrarea Iranului în uh, Organizația Mondială Comercială. În ceea ce privește sancțiunile, grupul nostru politic consideră că ar trebui să discutăm cu Statele Unite ale Americii pentru a ne asigura că sancțiunile uh, care sunt în vigoare în continuare nu reprezintă obstacole în fața companiilor uh, europene trebuie să găsim o modalitate de a depăși acest uh, obstacol. Deci grupul meu politic vă sprijină în totalitate solicitarea de uh, întrebare adresată Comisiei cu solicitare de răspuns oral și așteptăm cu nerăbdare o colaborare cât mai pragmatică cu Iranul. Mulțumesc, Emma, în numele CR-ului. Mulțumesc, îl înlocuiesc pe David Campbell Bannerman, raportorul nostru, în această după masă, grupul politic cere, este de acord cu majoritatea uh, punctelor din acest proiect de aviz uh, privind uh, relațiile cu Iran după semnarea acordului din domeniul nuclear, mai ales din punctul de vedere al potențialului de a oferi un acces mai mare companiilor europene în Iran și pentru a purta dialog, a continua dialogul privind încălcările drepturilor omului în Iran. Însă, alte motive de a, pă- de a păstra sancțiuni, uh, cum ar fi implicarea în activi- activități teroriste, testarea unor uh, rachete balistice, uh, nu trebuie ignorate pe viitor. Sunt puncte la care va trebui să reflectăm mult înaintea oricărui vot. Mulțumesc. Emma Guen nu este prezent. Domnul Büchner. Vă mulțumesc. Nu există nici o îndoială că situația din Iran actuală este caracterizată prin dorința uh, populației de uh, tranziție, de modificări. Eu sunt ferm convins că cea mai bună modalitate de a permite această transformare nu este un curs de confruntare da, cu guvernul din, din Iran, arătând cu degetul asupra corupției și asupra altor probleme, ci uh, ar trebui să încercăm să vorbim uh, pe picior de, să purtăm un dialog pe picior de egalitate cu guvernul din Iran. Și aș dori să mulțumesc raportoarei pentru proiectul de aviz uh, prezentat care regăsește foarte multe puncte importante și aș dori să reiterez acest lucru. Noi, europenii, nu avem niciun motiv să uh, dăm, să fim uh, moraliști. Avem și noi propriile noastre probleme legate de corupție. Gândiți-vă doar la dosarul uh, Panama și așa mai departe. Și nu suntem deloc bine percepuți în momentul în care noi arătăm cu degetul pe alții și insist asupra acestui, acestui lucru. Există multe sancțiuni care nu au o legătură cu armele nucleare și uh, ridicarea, doar ridicarea acestor uh, sancțiuni nu va aduce cu sine îmbunătățirea a, a situației drepturilor uh, omului din Iran. Există sancțiuni vis-a-vis -vis de care avem șansa de a îmbunătăți situația dacă renunțăm la acestea. Și cred că aceasta este pârghia pe care ar trebui să o folosim. Pe de-o parte să purtăm un uh, dialog pe picior de egalitate cu guvernul din Iran și astfel să, încerc, să, reuș- să reușim să îmbunătățim situația uh, populației. Domnul Borelli. Vă mulțumesc, domnule președinte. Evenimentele din, ultim, din ultimul an trebuie considerate a fi pozitive pentru că contribuie la, stabil, la stabilitatea regiunii respective. Cred că doamna Mogherini a discutat, a amintit uh, diplomația dialogului critic, constructiv și noi trebuie să ne asigurăm că există o cooperare uh, în relațiile cu Iranul și o cooperare uh, cuprinzătoare. Nu trebuie să ne limităm doar la anumite sectoare, pentru că trebuie să garantăm, trebuie să impunem și respectarea drepturilor uh, fundamentale. Cooperarea este trebuie să se transforme într-o cooperare concretă bazată pe proiecte. Și apoi trebuie să demonstrăm foarte clar Statelor Unite ale Americii și pe parcursul negocierilor în desfășurare pentru încheierea TTIP că Statele Unite ale Americii sunt cel mai important partener de uh, Uh, schimburi comerciale, însă ne dorim o, o autonomie completă pentru sectoarele industriale europene. Judith. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, tuturor celor care au luat cuvântul. Sunt de acord cu majoritatea antevorbitorilor și mă frapează rapoartele recente ale Amnesty International privind situația care se deteriorează din punctul de vedere al respectării drepturilor omului în Iran. Rezoluțiile și întrebările cu solicitarea de răspuns oral sunt echilibrate, dar cred că trebuie să discutăm acest aspect mai general despre cum uh, sunt folosite relațiile externe și schimburile comerciale în uh, relațiile cu partenerii noștri sau cu potențial, potențial parteneri. Da, Iranul este, o situație, este într-o situație îngrijo- îngrijorătoare. Doar în China au fost executați mai, mulți condam, mai multe persoane condamnate decât în Iran, inclusiv uh, minori au fost uh, executați. Există probleme legate de libertatea de exprimare, de asociere și cred că în rela- relațiile noastre comerciale trebuie să fie uh, Uh, caracterizată de o dimensiune uh, puternică de respectare a acestor uh, drepturi. Când discutăm despre reînnoirea potențială a relațiilor comerciale legate de respectarea drepturilor omului, trebuie să insistăm mai mult pe această condiționalitate și mă îngrijorează faptul că în delegațiile recente la nivel înalt care au vizitat Teheranul, am văzut că drepturile omului au făcut loc uh, altor priorități și cred că trebuie să putem să discutăm aceste, aceste subiecte cu partenerii noștri și în mod special cu Iranul. Și sunt de acord cu cele spuse de Victor în uh, în numele grupului nostru politic, însă am dorit să insist asupra acestui film. Doamna de Sarnes. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord în legătură cu ceea ce s-a spus despre drepturile, drepturile omului, însă din acest punct uh, de vedere, dacă ținem cont și de migranți, dacă progresiștii vor câștiga aici, este foarte important. Așadar, deci, deși dacă împiedicăm orice investiție în Iran, uh, cei care și-au dorit deschiderea, deci progresiștii, uh, vor vedea că vor beneficia cei mai extremi și mai conservatori. Deci, atenție! Mi se pare foarte problematică această chestiune a sancțiunilor americane dacă împiedică iranienii să beneficieze de uh, o schimbare extrem de concretă legată de ridicarea embargoului. Dacă iranienii nu văd o schimbare în câteva săptămâni sau luni, va fi foarte dificil de explicat că este o decizie bună politică cea de acum un an. Așadar, mi se pare foarte problematic și din acest punct de vedere, întrebarea orală este foarte importantă. Avem tot interesul de a introduce, reintroduce Iranul în joc trebuie să găsim și o soluție politică la ceea ce se întâmplă în Siria și Iranul a putea să ne fie de ajutor acolo. Vă mulțumesc. Într-adevăr, știu rezultatul acordurilor de la Geneva care um, fac ca Iranul să redevină un partener al Europei, însă Uh, se tem, uh, bă, marile bănci se tem de, de aceste drepturi de extraterritorialitate americane. Marile bănci sunt în momentul de față paralizate de către, de, în legătură cu investițiile lor în Iran. Pentru că este încă vorba de o îngrijorare legată de terorism și de drepturile omului. Uh, un partener afectat este Airbus, care este paralizat pentru că în momentul de față nu mai are bănci care să susțină. Așadar, uh, au uh, avut loc multe progrese legate de Iran, însă marele absent din dezbatere este Rusia, care ar putea, de asemenea, să fie asociate într-o reluare a discuției, pentru că este un partener a cărui voce nu a fost uh, auzită aici. Mulțumesc, domnul Prust. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am înțeles că te puteam să intervenim și în legătură cu întrebarea cu solicitarea de răspuns oral. În legătură cu ceea ce spunea doamna Mariel de Sarnez. Uh, Există, aici este problema uh, veritabilă. Ca și în alte regiuni, vedem comportamentul americanilor uh, care acționează sau iau poziții din motive de securitate, geopolitică sau de altă natură. Însă aceste motive le aplică ei tot ei înșiși. Și odată ce întreprinderele întreprinderile europene au un potențial formidabil, apare și problematica încrederii. Mai persistă câteva probleme. Ați repetat-o și dumneavoastră, doamne Sanes și alții, drepturile extrateritoriale americane. Însă merge și mai de, chiar mai departe decât drepturile de extrateritorialitate. Posibilitatea de a efectua tranzacții în euro Uh, cazul BNP Paribas în Franța, care, uh, pe care îl cunoașteți, uh, banca a fost penalizată pentru că ar fi că efectuate tranzacții în dolari și amenda a fost exorbitantă, în jur de 9 miliarde de dolari. Deci ceea ce se întâmplă acum este că băncile, dar și investitorii sunt extrem de reticenți. Deci ar trebui să vedem dacă nu cumva putem introduce eu, moneda euro în centrul relațiilor comerciale. În al treilea rând, trebuie să avem aceeași analiză ca și Statele Unite. După ce sancțiunile au fost uh, ridicate, uh, americanii au uh, justificat aceste sancțiuni împotriva întreprinderilor europene prin perspectiva apărării balistice întreprinderile americane încă uh, investesc, dacă trebuie să vedem dacă întreprinderile americane uh, investesc în Iran și dacă nu, des, sancțiunile împotriva întreprinderilor europene sunt uh, discriminatorii. Așa ar ca și restul grupurilor de aici, PPE-ul va aștepta cu mare interes răspunsul Comisiei pentru a uh, vedea cum uh, se va continua cu această probleme. Vă mulțumesc. Comisia, SAE, domnul Fini. Vă mulțumesc. Mă mulțumesc, sunt Ugo Heran, sunt împreună cu domnul Francesco Fini, șeful diviziei sancțiuni. Vom discuta întrebare cu solicitare de răspuns oral și sancțiunile uh, americane. În primul rând, vă mulțumesc pentru oportunitate și pentru faptul că Parlamentul European a luat inițiativa de a avea acest raport uh, în legătură cu strategia Iranului. Uh, este foarte important că trecem la o fază nouă a relațiilor cu Iranul o strategie în legătură cu angajarea Iranului. În primul rând, implementarea ă, de plină a acordului nuclear, care a fost baza pe care, care ne-a permis să purtăm discuțiile cu Iranul. Deci implementarea de plină este necesară pentru acest proces. După cum știți, Uniunea Europeană a avut un rol foarte important în aceste negocieri ca facilitator și are un rol important și în faza de implementare, pentru că în altul reprezentant este coordonatorul uh, Comisiei Comune a grupurilor care guvernează implementarea acordului nuclear. Deci, implementarea acordului nuclear este o, un aspect foarte important al angajamentului nostru cu Iranul. În al doilea rând, angajamentul nostru bilateral renoit a fost posibil datorită faptului că Agenția Europeană Internațională a Energiei Atomice a declarat că Iranul și-a îndeplinit eh, angajamentele internaționale um, avut uh, o vizită în Iran în 16 aprilie, ceea ce a permis să se precizeze condițiile cooperării viitoare. Uh, avem un dialog pe 3C, dialog comprehensiv, uh, cooperant în domeniile de interes comun și critic în acolo unde există diferențe, însă și constructiv Eh, ceea ce am făcut eh, a fost să lansăm o serie de dialoguri în domenii sectoriale. În primul rând am convenit eh, consultări politic, am convenit să mm, începem un dialog pe drepturile omului și există și comentarii în legătură cu importanța drepturilor omului pe ordine, pe agenda noastră. Uh, am uh, convenit să lansăm un dialog economic pentru migrație, energetic și am convenit să consolidăm legăturile comerciale și de investiții. Primul pas ar fi susținerea aderării Iranului la OMC, care apare și în proiectul raportorului, deci corespunde cu ceea ce facem. Există o mm, propunere de a integra Iranul în sistemele internaționale rutiere. Vorbim despre o economie majoră, de cel mai, cel mai a doua țară din lume cu, ca resurse de gaze naturale Însă există și câteva obstacole menționate deja, corupția, economia centralizată, lipsa de transparență, un uh, sector bancar slab, toate aceste lucruri fiind uh, uh, acceptate de către partea iraniană, uh, trebuie să ne angajăm cu Iranul pentru a găsi uh, soluții pașnice la conflictele din regiune, în primul rând Siria, nu suntem de acord cu ceea ce face Iranul în regiune, însă nu putem nici să ignorăm aceste lucruri. Așadar, aceasta este strategia noastră pentru viitorul relațiilor cu Iranul. Deci să avem și o agendă mai critică și să găsim un echilibru între cele două aspecte. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, în legătură cu problema efectului extrateritorial al sancțiunilor americane. De cele trei întrebări care, mi-au, care, care ne-au fost adresate sunt uh, probleme foarte importante pe care am lucrat ca serviciu deja în timpul negocierilor. Am putea să discutăm problema extra, naturii extrateritoriale a sancțiunilor americane. Aceste sancțiuni nu sunt extrateritoriale datorită rolul sistemului financiar american au un efect extrateritorial, chiar dacă nu sunt extrateritoriale în natură. Acestea fiind spuse, este adevărat că sancțiunile americane restante care nu sunt legate de programul nuclear, deci sancțiunile primare care au fost introduse din motive de terorism sau chiar dinainte, în 1979, aceste sancțiuni niciodată nu au fost nego- nu au făcut parte din negocieri, deci nu au fost uh, ridicate prin planul cuprinzător de acțiuni pentru că nu au fost impuse din motive legate de aspecte nucleare, ceea ce înseamnă că Statele Unite până acum au, și-au implementat pe deplin uh, angajamentele în planul comun de acțiune pentru că au uh, eliminat toate sancțiunile legate de aspectele nucleare. Însă, sancțiunile primare restante uh, provoacă probleme datorită rolul sistemului financiar american, datorită dolarului și a unor companii majore. Am stabilit așadar o cooperare apropiată cu omologii americani cu obiectivul de a aduce claritate pentru companiile europene în legătură cu domeniul de aplicare exact al sancțiunilor americane restante. Există orientări în legătură cu aceste sancțiuni publicate în ziua de implementare am discutat aceste orientări cu omologii noștri în repetate rânduri. O misiune de experți s-a deplasat la Washington chiar uh, săptămâna trecută pentru a discuta aceste orientări cu obiectivul de a obține o claritate mai mare pentru companiile comunitare. Așadar, am purtat acest dialog cu Statele Unite, am avut două misiuni ale experților pe baza uh, informațiilor primite de la companiile europene și orientările deja au fost uh, modificate odată și vor fi modificate și ca urmare a acestei a doua runde de consultări. Deci, suntem în contact apropiat cu autoritățile americane cu scopul de a avea claritate suficientă pentru companiile europene. Deci orice mm, sesizare din partea companiilor europene este adusă imediat la atenția, în atenția omologilor noștri americani. Suntem, bineînțeles, conștienți despre dificultățile cu care se confruntă companiile europene, în special în sectorul bancar, însă în același timp ne încurajează și evoluțiile pozitive pe care le constatăm. Bineînțeles, uh, băncile majore europene încă nu s-au au fost reconectate, însă există o serie de bănci medii care au uh, deschis uh, uh relații cu băncile iraniene. Deci lucrurile se îmbunătățesc. Poate nu băncile comunitare majore, principale, însă există un număr destul de mare al băncilor din Uniunea Europeană. Toate aceste bănci au fost reconectate la sistemul SWIFT, ceea ce era o preocupare înainte, deci există o structură acum pentru a permite reprocesarea tuturor tranzacțiilor financiare între Uniunea Europeană și Iran. Însă ține și de timp și, de asemenea, de Iran pentru a întreprinde câteva, câțiva pași necesari la nivel intern pentru a se asigura că se uh, restaurează această încredere. Există cerințele tehnice care au fost îndeplinite, însă acum este vorba de încredere, care uh, depinde și de Iran. Așadar, avem nevoie de o structură clară a companiei pentru a ne asigurăm că, a ne, ca noi să ne asigurăm că nu există nimic în spatele companiei respective, prevederi antispălării banilor. Deci există o serie de pași pe care trebuie să întreprindă și Iranul. Acum ă, totul ține de încredere și vedem un interes foarte mare din partea Uniunii Europene întreprindem o serie de eforturi pentru a aduce claritatea de care au nevoie companiile, însă și Iranul trebuie să facă anumiți pași pentru a se asigura că ridicarea sancțiunilor va duce la rezultate, pentru că suntem angajați, știm că dacă rezultatea sancțiunilor nu va duce la beneficii pentru Iran, întreg, întregul acord va fi pus sub semnul întrebării. Vă mulțumesc, domnul Tacula. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră și membrilor pentru comentariilor care, uh, pe care le voi transmite raportorului. Așteptăm orice amendamente suplimentare pentru a avea un aviz uh, util pentru raportul AFET în legătură cu relațiile cu Iranul după uh, acordul nuclear. Mulțumesc, domnule președinte, și dacă am înțeles corect, uh, s-a discutat și despre ajutoare în legătură cu sancțiunile Statelor Unite. Aș dori să spun ceva și în legătură cu acest aspect uh, în legătură cu din, în numele domnei Marie Cheșache. După semnarea acestui acord, Uniunea Europeană și Statele Unite s-au angajat să ridice toate sancțiunile nucleare asupra Iranului. Se raportează însă că um, întreprinderile europene au probleme în relațiile cu Iran datorită incertitudinilor juridice legate de sancțiunile americane asupra Iranului. Este vorba aici de aspectul, a, impactul extrateritorial al uh, sancțiunilor americane. De aceea am redactat o, solicita, o întrebare cu solicitare de răspuns oral în care solicităm comisiei o evaluare a situației a, uh, și întrebăm ce uh, s-a făcut pentru remedierea situației și care este calea înainte pentru a se asigura că întreprinderile europene vor avea un mediu de afaceri previzibil și o certitudine juridică în care să în relațiile cu Iranul. Sperăm ca această uh, întrebare orală să fie adoptată mâine și să fie uh, pusă în următoarea plenară pentru că este o problemă urgentă. Vom uh, continua discuțiile pe acest subiect. Mulțumesc, domnule Tacula. Termenul pentru amendamente pentru acest aviz este 25 mai la ora 6 pe seara și vom vota mâine în legătură cu această întrebare. Aceasta a fost partea cu ușile deschise a acestei ședințe. Începem peste două minute reuniunea coordonatorilor care este cu ușile închise.